Good morning, everyone. Good morning, dear... Bună dimineața, bună dimineața tuturor, bună dimineața colegilor care se află aici în sală și celor care se află în fața ecranelor peste tot în Europa. Vă urez bun venit astăzi la întâlnirea Comisiei de Afaceri Externe. Aș dori să începem primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, vă propun să o considerăm adoptată. Ajungem la punctul numărul 2, avem procesul verbal al ședinței de pe 1 septembrie, care trebuie să fie aprobat fără comentarii. La sfârșitul acestei ședințe considerăm că acest proces verbal, deci de pe 1 septembrie, a fost adoptat. Punctul numărul 3 și aici trebuie să fac câteva observații. În ce privește mai întâi hotărârile coordonatorilor, potrivit regulii din uh, regulamentul de procedură, deciziile luate de coordonatori sunt anunțate în fața comisiei. Dacă acestea nu sunt contestate, sunt considerate adoptate. Dacă unul, una sau mai multe dintre aceste deciziile coordonatorilor sunt contestate, trebuie supuse la vot în comisie și, uh, potrivit regulii generale, trebuie să fie majoritate simplă a voturilor exprimate, cu excepția cazului în care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 astfel, uh, sunt altfel uh, contestate. Membrii grupului ID au contestat uh, mai multe decizii din procesul verbal. Mai întâi decizia de a numi un raportor pentru descărcare generală a Uniunii Europene, capitolul Comisia Europeană din partea grupului social-democrat cu zero puncte și de asemenea numirea unui raportor din partea grupului S și D pentru descărcarea generală uh, bugetară pentru SAE și din nou aici a fost numită raportul SD cu 0 puncte. Se va vota în comisie față de aceste două decizii contestate. Îl întreb pe domnul Mariani uh, și de asemenea pe coordonatorul grupului ID dacă doresc să ia cuvântul pe acest subiect. Dacă da, pot să ia cuvântul timp de două minute. Domnul Mariani este în sală? Doriți să luați cuvântul? But it's not the case. Dacă nu-i cazul, Altcineva din partea grupului ID care dorește să ia cuvântul? Sau de la grupul AFET în general? No. Ok. Do any of the other mai avem uh, coordonator care dorește să ia cuvântul? Văd că nu. Atunci trecem la punctul numărul 4 anunțurile obișnuite. Ședința noastră este transmisă pe internet. Astăzi uh, avem uh, interpretare în 12 limbi. Romanian, Bulgarian and Hungarian with the addition of Russian from quarter și avem și interpretare din rusă uh, pentru ședința de la 1 fără un sfert și de asemenea interpretare din chineză după amiază. Știți foarte bine că interpretarea depinde de calitatea conexiunii uh, pentru cei care intervin de la distanță și vă rog frumos să fiți atenți cu um, a purta căști și a vorbi cu o web uh, cameră, altfel nu veți fi interpretați. În ceea ce privește uh, deci, laureatul preamului Sahorov, în timpul întâlnirii din iulie, coordonatorii AFET au hotărât să recomande suspendarea activităților uh, doamnei Aung San Suu Kyi, de activităților uh, foștilor de premiului Saharov, vreau să vă spun că recomandarea FET a fost adoptată de președintele biroului și s-a hotărât să se suspinde uh, um, activitățile uh, comunității uh, laureaților premiului Saharov uh, pentru doamna Aung San Suu Kyi, care fusese laureată în 1990. Mai multe puncte vor fi votate astăzi, stimați colegi. Proiectul de raport în ceea ce privește recomandarea pentru Consiliul Comisiei și vicepreședintele Comisiei înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în ceea ce privește relațiile cu Belarus. Proiect de raport în ceea ce privește implementarea acordului de asociere UE cu Republica Moldova proiect de raport în ceea ce privește noua strategie UE Africa, un parteneriat pentru dezvoltare sustenabilă și inclusivă, proiect de raport privind recomandarea către Consiliul și vicepreședintele Comisiei Înalt Reprezentat al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate privind implementarea guvernanței uh, structurii permanente de cooperare PESCO și proiectul de raport în ceea ce privește bugetul general al UE pentru anul financiar 2021, toate secțiunile. Uh, potrivit uh, regulile de procedură și potrivit uh, deciziilor coordonatorilor de pe 10 septembrie se va proceda la vot. Înainte însă de a vorbi despre procedura de vot, îi dau cuvântul domnului Dragoș Tugărate, care este raportor pentru proiectul de raport privind implementarea acordului de asociere UE Republica Moldova pentru două minute. Domnule Tudorache, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Good morning to all colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor colegilor. Am să fiu foarte succint. Două puncte de procedură. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare pe acest raport. Cred că rezultatul la care s-a ajuns este un text echilibrat. Vreau de asemenea să spun că amendamentele de compromis includ avizul de la INTA, am preluat cât mai multe din acest aviz. Vreau să subliniez câteva aspecte. Mai întâi aș vrea să spun că raportul recunoaște că acest acord de asociere și acest acord de liber schimb joacă un rol foarte important pentru Republica Moldova și va permite acestei țări să iasă cu bine la liman în urma dificultăților pe care le-a traversat în ultimii ani Vreau să mai spun că acest raport recunoaște sprijinul uh, um, continuu al Uniunii Europene pe plan financiar și bugetar uh, către Republica Moldova și, de asemenea, recunoaște nevoia de uh, solidaritate uh, care s-a manifestat uh, în timpul uh, epidemiei de COVID și de altfel Guvernul Republicii Moldova a apreciat acest sprijin din partea Uniunii Europene. Aș vrea să mai insist asupra faptului că acest raport este votat fix înainte alegerilor prezidențiale care vor avea început la începutul lunii noiembrie, deci un calendar politic încărcat care va deveni și mai încărcat în următoarele săptămâni. Deci acest raport va contribui mai mult ca sigur la, uh, politic, la dezbaterile politice uh, din uh, Republica Moldova va fi inevitabil în timpul acestei perioade electorale. Dar tocmai pentru că raportul este adoptat în această perioadă preelectorală, trebuie să evidențiez nevoia de a garanta monitorizarea viitoarelor uh, alegeri și raportul cere organizarea unei misiuni de observare a alegerilor uh, a OSCE și de asemenea vorbim despre nevoia de a garanta uh, independența Consiliului Audiovizual, um, libertatea presei. Acest Consiliu Audiovizual trebuie să se comporte drept o autoritate de reglementare transparentă și independentă și care să um, reacționeze la orice fel de eventuală manipulare a presei. Vreau să mai spun că în raport sunt menționate principalele uh, reforme și cele mai importante puncte de pe agenda acordului de asociere, uh, independența puterii judiciare, reforma sistemului judiciar, precum și transparența uh, finanțării partidelor politice, lupta împotriva corupției, independența curții constituționale și așa mai departe. În sfârșit, uh, în pachetul economic care este inclus în zona de liber schimb, aș vrea să vorbesc de uh, mai multe mesaje politice importante pe care le transmite raportul legat și de nivelul de securitate uh, la frontierele țării și mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Tudorache. Mulțumesc, domnule Tudorache. Doresc acum să dau cuvântul raportorului privind propunerea de recomandare cu privire la reluțiile, relațiile cu Belarus, Petras Ostravicius, două minute, Petras, ai cuvântul. It's, uh, Îți mulțumesc, David. Dragi colegi, întâi de toate, dați-mi voie să spun că acest raport este cât se poate de actual, vine la momentul oportun. Uh, nu are sens să întârziem uh, votul acestui raport. Știți foarte bine care sunt evenimentele recente din Belarus. 45 de zile de proteste neîntrerupte în Belarus, uh, ceva nemai întâlnit până acum. 8.000 de oameni care sunt uh, uh, deținuți și mai mult de 500 care au fost torturați. Este neapărat nevoie să tratăm acest subiect ca fiind unul fierbinte și așa și facem. Noi am încercat și cred că am reușit să discutăm despre evenimentele din Belarus uh, fără să le tratăm unul câte unul, ci ca pe un ansamblu. Am ținut cont și de aspectele politice și geopolitice și economice. De aceea cred că raportul nostru uh, reprezintă o adevărată plus valoare uh, și o contribuție importantă la politica externă UE. Politica UE față de Belarus ar trebui să se bazeze pe solidaritate, pe sprijin și pe sancțiuni. Toate acestea trebuie să fie puse în aplicare într-un ritm uh, adecvat și uh, pe deplin. De fapt, domnule președinte, cu această recomandare vrem să încurajăm Consiliul și statele membre să ia măsuri. Nu mai putem să suportăm niciun fel de întârziere. Și Belarus nu trebuie să fie ținut ostatic din cauza altor subiecte, cum auzim uh, unele voci de statele membre spunând că uh, s-ar riscă să uh, își folosească dreptul de veto pe alte subiecte din cauza uh, Uh, nevoie de la sancțiuni împotriva Belarusului. Trebuie neapărat să avem o atitudine hotărâtă față de Belarus. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care uh, m-au sprijinit, am lucrat cu adevărată echipă, am ajuns acest text de bună calitate pe care vă-l prezint cu mândrie astăzi. Și de asemenea vreau să mulțumesc secretariatului comisiei noastre, care a făcut o treabă minunată, domnule președinte. Uh, cu toții merită mulțumirile noastre. Mulțumesc! Thank you, Petras, and thank Mulțumesc, Petra, și îți mulțumim și ție pentru această muncă extraordinară. Acum uh, vreau să vorbesc despre votul de la distanță, verificarea cvorumului. Uh, Până vineri ați primit cu toții. Îmi cer scuze, spune președintele. Domnul Wallace, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun uh, că există un, un uh, raport, uh, poziție minoritară a grupului GUE care va fi depus în numele grupului nostru și a fost trimis la secretariatul. Da, mulțumesc, ne așteptam la acest uh, anunț. Mulțumesc că ne-ați spus. Acum vreau să explic procedura de vot de la distanță. A, încă unul. Deci avem mai mulți colegi care sunt conectați de la distanță și care doresc să ia cuvântul. Însă, Dacă mă uit la cei care doresc să ia cuvântul, îmi închipui că este pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Dorește vreunul dintre dumneavoastră să ia cuvântul acum, înainte să înceapă procedura de vot? Domnul Iordanov? Mr. Jordanov, please unmute. Domnule Iordanov, vă rog frumos să vă um, aprindeți microfonul. Okay, he's not able to take the floor. Nu poate să ia cuvântul. Domnule Görans, bănesc că dumneavoastră doriți să las cuvântul la punctul următor. Mr. Gorenț, please press the speak button. Apăsați pe butonul speak, domnule Görans. Uh, moi, je veux m'exprimer sur euh, le, le MFF. Vreau să vorbesc pe cadrul financiar multianual. I'll give you the floor in a, just a moment. Um, and Anna Fotiga. Doamna Fotiga? Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Doream să vorbesc în calitatea mea de raportor uh, pentru avizul în ceea ce privește strategia UE Africa. Pot să o fac acum? Depinde. Ai... Please take the floor. Um, we're about to enter the vote. Puteți să luați cuvântul înainte să înceapă votul, dacă doriți. Da, puteți. Am să fac foarte succint. Doream să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor extraordinară doream să mulțumesc uh, uh, secretariatului și consilierilor politici de la toate grupurile politice pentru contribuțiile lor. Toți raportorii din umbră au putut să colaboreze și să, se ajungă la un text uh, echilibrat și sperăm că va fi uh, adoptat fără probleme. Ana Fatiga. Mulțumesc, doamnă Fotiga, mulțumesc și pentru eforturile dumneavoastră. Mai sunt și alți colegi care doreau să ia cuvântul acum. Nu văd pe nimeni. Atunci continuăm. Încă o dată. Acum vreau să vă explic procedura votului la distanță, verificarea quorumului și deschiderea votului. Vinerea trecută ați primit uh, uh, proiectele de raport și de aviz și explicațiile privind procedura de vot de la distanță, potrivit uh, deciziei coordonatorilor de pe 10 septembrie. Dacă încă nu ați primit încă aceste documente, vă rog frumos uh, să le printați astăzi. Avem două sesiuni de vot astăzi. Mai întâi prima de la uh, 9 jumate și până la 11, știind că discuțiile în comisie continuă. Potrivit regulii 2014 din regulamentul de procedură, toate deciziile coordonatorilor din 12 uh, septembrie, de asemenea, stau la uh, baza regulilor de vot, indiferent dacă sunteți în, uh, în statele dumneavoastră sau aici în sală, toată lumea votează pe e-mail și trebuie trimise aceste voturi pe e-mail adresa oficială a Parlamentului. După ce vor fi primite toate voturile și nu mai târziu de ora 11, sesiunea de vot va fi considerată închisă. Cum spuneam, uh, uh, aceste um, documente imprimate trebuie fotografiate sau scanate și trimise pe e-mail, chiar dacă sunteți aici în sală. Noi vom avea uh, următoarea sesiune uh, împreună cu uh, Subcomisia pentru Grupul Omului în ceea ce privește situația din Belarus. La 5 fără se va anunța uh, rezultatul votului. Se de dimineață. După ce se va verifica quorumul, se va uh, trimite, se va deschide noua sesiune de vot cum spuneam, după ce se va verifica cvorumul și după ce um, colegii vor fi confirmat că își trimit uh, uh, voturile pe e-mail, iar rezultatele sesiunii de vot de după amiază vor fi anunțate mâine. Aș vrea să vă spun că cvorumul în AFET este de 18. Fiecare dintre cei care doresc să uh, um, voteze trebuie să se manifestă dacă uh, este nevoie de un vot uh, în sală, cei care trebuie să verifice uh, vorumul uh, pot să o facă ridicând mâna în sală dacă sunt prezenți în sală sau apăsând pe butonul mână ridicată dacă sunteți în statele dumneavoastră membre. Deci trebuie să verific acum dacă avem quorum. Da, am verificat quorumul uh, și putem să declarăm sesiunea de vot deschisă. Vă rog frumos să stați conectați cât timp uh, continuă ședința comisiei noastre, așa cum este prevăzută pe ordinea de zi, vă rog să nu uitați că sesiunea de vot durează până la orele 11 ca să puteți să trimiteți voturile dumneavoastră. So this means we are voting now on item number 5, 6, 5, 6, 7, 8 și 9 sunt punctele de pe ordinea de zi pe care le votăm acum. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de opinii cu privire la rezultatul uh, Consiliului European care a avut loc pe datele, între datele 17 și 21 iulie pe tema CFM 2021-2027. Uh, cred că pot spune numele tuturor că suntem încântați de faptul că Consiliul a ajuns într-un final la un rezultat pe ceea ce privește, în ceea ce privește CFM-ul și uh, pachetul de relansare pe data de 21 iulie, dar cu toate acestea suntem cu toții uh, îngrijorați de tăierile bugetare în, uh, pentru capitolele cooperare cu vecinătate, vecinătatea și politica externă a Uniunii Europene. Drepturile omului, securitatea, pacea, migrația sunt subiecte afectate de, că, de aceste tăieri bugetare. De asemenea, au scăzut și fondurile pentru EPA 3, instrumentul de preaderare. Suntem încădați de faptul că pe 18 septembrie Consiliul și-a finalizat uh, mandatul de negociere și uh, uh, anunț de altfel, pe, în temeiul rezoluției noastre din 23 iulie, că Parlamentul European are o poziție pe care o va apăra ne dorim o mai bună guvernanță. Uh, în acest sens, uh, e nevoie de acte uh, delegate, spre exemplu, în ceea ce privește implicarea Parlamentului European în deciziile luase, luate. Cer raportorilor relevanți pentru să verifice maniera în care se reflectă aceste decizii ale Consiliului asupra uh, temelor care sunt de interes pentru comisia noastră. Din păcate, Jan uh, Olbricht de la PPE și Margarita Marcheș de la socialiști, uh, raportorii uh, pe CFM, care au fost invitați la ședința noastră de astăzi, nu pot participa din pricina faptului că participă la negocieri. Prin urmare, dau cuvântul celor înscriși pe lista de vorbitori. Am înțeles că domnul Galer este primul vorbitor în numele PPE. Trei minute. Domnule Galler, apăsați butonul speak. Vă mulțumesc. În ceea ce privește bugetul, cred că nu pot decât reitera criticile noastre anterioare, și anume, în comparație cu propunerea inițială a Comisiei din 2018, Consiliul a operat o serie de scăderi bugetare. Sumele au scăzut uh, cu mult uh, sub uh, cele sumele agreate în 2020 și, de altfel, bugetul alocat este mai mic decât în perioada de programare anterioară. Așa ceva, bineînțeles, este inacceptabil din punctul nostru de vedere. Cred că important este faptul că în momentul de față uh, cred că important în momentul de față este să fim cât mai concreți cu putință, să vedem care sunt adevăratele consecințe ale propunerilor Consiliului. Uh, până la urmă, Uh, avem de a face cu niște scăderi uh, semnificative care împiedică Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele de politică externă uh, esențiale și, de asemenea, împiedică Uniunea Europeană să activeze la nivel național. Prin urmare, iată poziția de lider geopolitic al Uniunii Europene este periclitată din pricina acestor decizii. În momentul de față, noi ne asumăm răspunsărea pentru Balcanii Occidentali, pentru vecinătatea estică, pentru Africa, dar, din păcate, genul acesta de scăderi bugetare ne împiedică să ne asumăm responsabilitățile statutate. Iată de ce nu putem susține această abordare. Toate acestea înseamnă o, un sprijin uh, scăzut uh, și întârziat în uh, acele regiuni care au nevoie de ajutorul nostru, chiar și în ceea ce privește combaterea pandemiei. Iată, ne subminăm încrederea, subminăm încrederea comunității internaționale în Uniunea Europeană. Uh, solidaritatea, prosperitatea în uh, lumea întreagă, dar și în special în uh, vecinătatea imediat apropiată, vor fi cu greu transformate în realitate. În pozițiile noastre, cred că e important să, să spunem că aceste tendințe sunt absolut inacceptabile. Nu putem decât face un apel către Consiliu să țină cont de aceste uh, opinii ale noastre și să reacționeze într-o manieră pozitivă la așteptările noastre. Mulțumesc! Mulțumim! Maria Arena, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de domnul Galler. Vă amintesc de asemenea că pe lângă scăderile semnificative Iată, avem cu 8 miliarde de euro mai puțin. Să nu uităm că propunerea inițială pentru Next Generation EU de 10,5 miliarde a fost uh, de asemenea văduvită de o serie de fonduri. Iată, nu doar politica externă a fost uh, uh, scăzută, ci și NGEU. Se spunea inițial că scăderea bugetară va fi compensată de creșteri bugetare pentru NGEU. Ei bine, așa ceva nu se va întâmpla, NGEU nu va interveni, nu va putea fi folosită în scopul politicii externe. De asemenea, resursele proprii sunt o altă temă foarte importantă. Uh, scăderile uh, bugetare menționate în momentul de față de uh, Consiliul European vor fi mai mult ca sigur cimentate în 2024. Parlamentul European își dorește o marjă bugetară ne suficientă în 2021, dar își dorește și o politică uh, externă solidă și după 2024. Ori, în cazul în care nu avem uh, garanții în ceea ce privește resursele patru, uh, proprii până atunci, cu siguranță vom suferi noi scăderi în 2024. să ne amintim discursul privind starea Uniunii de săptămâna trecută. O treime din discursul doamnei von der Leyen se referea la rolul Uniunii Europene în uh, lumea globalizată. Relația cu China, cu statele vecine, cu Africa, relația cu America Latină și uh, mediul înconjurător. Ei bine, toate acestea făceau parte din discursul doamnei uh, von der Leyen. Ei bine, toate aceste ambiții nu vor putea fi atinse în contextul bugetar actual propus de către Consiliu. Prin urmare, nu pot decât să mă alătur domnului Galler, care spunea că trebuie să ne op opunem poziției actuale a Consiliului. Trebuie să luptăm pentru restaurarea capacităților Uniunii Europene, dacă e ca Uniunea Europeană să aibă un rol de lider în lumea globalizată. Mulțumesc! Mulțumim! În numele Renew, Charles Gorenz. Domnule Gorenz, puteți începe. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Pe lângă cele spuse de colegii Galer și Arena, aș avea și eu ceva de adăugat, și anume, noi uh, respectăm mandatul oferit de Parlamentul European în 2019, la prima lectură. În martie 2019 am uh, adoptat raportul cu privire la politica externă. Uh, Comisia ne cere în, în continuare schimbarea uh, titlului raportului, care pare să că e prea exotic. MRLC ar trebui să fie noul uh, tratat, uh, mai multe rabaturi, mai puține contribuții în, în limba română. Cred că cam acesta ar trebui să fie li, titlul raportului nostru Uh, ca urmare a poziției Consiliului. În al doilea rând, fondul de dezvoltare, în raportul nostru, uh, îl, uh, îl ceream întări, întărit. Sunt într totul de acord cu asta în continuare. După aceea, sunt de acord cu antevorbitorii mei că scăderile operate de către Consiliu sunt mai mult decât semnificative, mai puțin uh, cu 10% față de poziția Parlamentului European și uh, cam același procent în comparație cu propunerea inițială a Comisiei. În al treilea rând, guvernanța instrumentului. În cadrul uh, raportului nostru cu privire la NDICI, uh, propuneam eliminarea comitologiei. Deci, ce vreau de fapt? Acte delegate acolo unde Parlamentul European nu avea nimic de spus. Asta se întâmpla la nivelul Fondului European de Dezvoltare. Uh, ei bine, problema a fost uh, rezolvată în parte, dar iată, în plus, ar trebui să ne asigurăm că Parlamentul este pe picior de egalitate cu Consiliul. Uh, Consiliul și Comisia nu mai trebuie pe viitor să ia decizii singure cu privire la ce anume se va întâmpla. Iată de ce am eliminat actele de punere în aplicare pentru a le transforma în acte delegate. Și încă ceva, un, un uh, aspect de actualitate, și anume, ne bucurăm de colaborarea excelentă între comisia noastră și alte comisii ale Parlamentului European. Uh, iată, colaborăm uh, strâns de 2 ani de zile încoace Și uh, pe baza acestei colaborări, din păcate, uh, sunetul uh, domnului Gheorghe se întrerupe și uh, am reușit să ajungem la o poziție comună, am venit cu niște propuneri uh, solide și anume am eliminat rezerva, dar bine, veți spune, nu putem avea un instrument pentru relațiile externe fără rezerve, da, sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui să avem uh, rezerve, dar din motive tactice am venit cu această propunere pentru că uh, în felul acesta rezerva ar fi uh, deblocată de către Consiliu și către Comisie. Și în plus, uh, am uh, ajuns la concluzia că ar trebui să reducem puțin libertatea de acțiune a uh, Comisiei. Am venit cu o nomenclatură mai precisă pe plan geografic. Uh, iată care este până la urmă traducerea în practică a propunerilor noastre, cel puțin până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Gerans. Urmează raza Iucneviciene, uh, care va interveni la distanță. Stimați colegi, mă auziți? N-am multe de adăugat la cele deja spuse. Asta pentru că în momentul de față, în, cur, în momentul acesta al negocierilor, uh, dincolo de diferențele politice uh, ce există între noi, am ajuns uh, totuși să agreem anumite ambiții Din punctul meu de vedere, scăderea bugetară este absolut uh, uh, inacceptabilă. Vorbim despre un instrument esențial pentru Uniunea Europeană. E important să ne concentrăm în continuare pe uh, vecinătatea estică, dar și pe alte domenii de politică externe, deci trebuie să avem instrumente necesare pentru a acționa. Nu voi, vă voi răpi mult timp. Vreau doar să spun că sunt într totul de acord cu colegii care au intervenit deja pe tema aceasta. Mulțumesc! Mulțumim, Raza! Urmează doamna Zovco. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, rezultatele Consiliului n-au nimic de a face cu poziția uh, Parlamentului European, inclusiv în ceea ce privește uh, instrumentul de preaderare. 2,9 miliarde pentru instrument propuse de către Comisie în comparație cu 13 miliarde cerute de către Parlamentul European. Ei bine, aceste tăieri bugetare reprezintă o lovitură dată posibilității Uniunii Europene de a ajuta statele statele uh, care se află în paza, faza de preaderare. Aceste state se află în continuare într-o situație dificilă în contextul geopolitic, o implicare scăzută a Uniunii Europene lasă regiunea aceasta și mai mult la mila actorilor externi. Uh, în uh, trialoguri am uh, menționat deja subiectul acesta în încercarea noastră de a elimina uh, discrepanțele sau prăpastea dintre poziția Consiliului și a Parlamentului European. În plus, e foarte important ca în guvernanță să fie implicat și Parlamentul European. Negocierile sunt în continuare în curs sunt intensificate de asemenea, pentru că, iată, nu mai avem mult uh, timp până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie a acestui uh, regulament cu privire la instrumentul de preaderare. Cu toate acestea, iată, noi uh, ținem cu dinții în continuare de poziția noastră a Parlamentului și așteptăm o poziție nouă din partea uh, Consiliului European. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Zofco. Mai avem trei uh, intervenienți uh, înscriși. Mai întâi de toate îi dau cuvântul domnului Urtasun. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care au uh, criticat tăierile bugetare la nivelul instrumentelor uh, de politică externă. Cred că instrumentul esențial uh, cel cu privire la cooperarea în vecinătate, dezvoltare și uh, deci cooperare internațională, iată, avem 10% uh, o scădere față de propunerea Comisiei și o 14% în comparație cu poziția Uh, Parlamentului European. Cum spunea și doamna Arena, uh, Next Generation EU nu va veni cu fonduri suplimentare pentru instrumentul acesta. Nu există niciun fel de compensare între instrumentul de vecinătate și cooperare și uh, NGEU. Iar lucrul acesta nu poate decât să fie să ne ducă la situația în care ambițiile statutate în discursul privind starea Uniunii nu vor putea fi uh, atinse. În plus, uh, nu vom avea suficiente fonduri pentru a ajuta pe uh, partenerii noștri care au nevoie de ajutor în combaterea pandemiei. Și ar mai fi un lucru foarte important. În continuare, nu avem un acord cu privire la resursele proprii. Iată, nu avem niciun fel de garanție că nu vor fi operate noi scăderi în 2024, iar asta e foarte problematic. Acum avem scăderi, dar dacă nu se va ajunge la un acord cu privire la resursele resursele proprii, scăderile vor crește și mai mult. Iată, eu consider că noi, Comisia FED, ar trebui să cerem uh, uh echipei noastre de uh, negociere să lupte pentru întărirea instrumentului uh, cu privire la vecinătate, de, dezvoltare și uh, cooperare internațională. Asta trebuie să facă echipa noastră de negociere. Mulțumim! Urmează Maniu Pineda, la distanță. Okay, obviously, Mr. Pineda is not... Se pare că totuși domnul Pineda nu este conectat. Îi dau cuvântul domnului Coffer. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de totul de acord cu uh, colegii care au intervenit deja. Aleg uh, alianța neg- negru-verde și sunt de acord cu cele spuse de domnul Galler, dar aș avea două comentarii, totuși. După cum spunea doamna Arena, uh, președinta von der Leyen a vorbit mult în cursul discursului cu privire la starea Uniunii despre relațiile externe. Dar haideți să ne uităm la fapte. Într-adevăr, domnia sa vorbește frumos despre politica externă, dar uh, nu vine cu acțiuni concrete. Acestea lipsesc. Și cred că trebuie să o tragem la răspundere pentru asta. Iar în ceea ce privește instrumentul privind vecinătatea, dezvoltarea ei, etc., mi-ar plăcea ca măcar o treime din banii aceștia să fie dedicați uh, instrumentului esențial geopolitic care să fie la dispoziția Uniunii Europene. Și anume, uh, mă refer aici la politica de conectivitate. Mulțumim, domnule Beautycoffer. Văd că Maniu Pineda s-a conectat totuși. Să încercăm și o a doua oară. Nu, îmi pare rău. Domnule Pineda, din păcate nu vă putem asculta intervenția. Văd că nu mai există însă colegi care să dorească să intervină. Prin urmare, salut prezenței Caterine, Caterina Matanova la ședința noastră și a lui Felix Fernandez Șor, de la uh, partenerii noștri instituționali. Michele Dervone este de asemenea alături de noi de la SAE. Mai avem 10 minute la dispoziție. Prin urmare, voi fi mai generos cu timpul pe care vi-l acord. Vă pot da cuvântul tuturor. Decideți cine va începe Cred că doamna Matanova va începe și mai apoi domnul Șor uh, și uh, după aceea cel de-al treilea invitat. Caterina, ai cuvântul. Chair, and, uh, it's, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o mască, să știți, dar am dat-o jos. Sper că nu încalc protocolul. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că permiteți Comisiei să-și prezinte punctul de vedere. Noi salutăm acordul obținut în Consiliul European pentru că ne permite să avansăm, să facem un pas înainte, să avem instrumentele care să fie gata la timp și să sperăm că le vom implementa încă deja anul viitor. E un moment istoric pentru că Parlamentul European de multă vreme a cerut o, un buget și această solicitare a fost uh, confirmată de concluziile Consiliului ca urmare a propunerii din partea Comisiei și cred că trebuie să ne bucurăm pentru că asta va permite Parlamentului să își extindă prerogativele în toate regiunile în care avem uh, acorduri de cooperare. Consiliul a confirmat de asemenea și acordul său față de arhitectura propusă de Comisia Europeană, lucru ce ne va permite să avem instrumente instrumente solide la îndemână pentru a face față provocărilor ce ne așteaptă. Da, mi-am dat seama din intervențiile colegilor din sală și cei care s-au conectat de la distanță, îmi dau seama că există o dezamăgire profundă datorată reducerilor bugetare și mai ales datorată alocării zero din uh, fondul Next Generation. Dar noi suntem în continuare convinși că dacă vom avea suficientă flexibilitate în felul în care schițăm această structură, această arhitectură, atunci vom avea marjă de manevră suficientă pentru a ne ridica la înălțimea angajamentelor noastre la nivel geopolitic. Ceea ce sperăm noi este că în 2020, în lunile ce au mai rămas, vom fi în măsură să avansăm pe diferite dosare legislative. După cum știți, NDCI, uh, președinția germană, și-a definitivat mandatul săptămâna trecută și să sperăm că acum și Parlamentul își va confirma dorința de a angaja negocieri și de a finaliza, într-adevăr, lucruri care sunt extrem de importante, uh, cum ar fi NDCI Plus, o garanție pentru diferitele cheltuieli legate de migrație, iar în ceea ce privește IPA, instrumentul pentru preaderare, uh, E adevărat că a existat o reducere, dar totuși suntem destul de aproape cu sumele pe care le speram. Dorința noastră este cât de curând președinția să-și revizuiască mandatul și astfel să putem lansa și pentru acest instrument negocieri. Deci, știm că o întreagă Europa se uită la noi și, evident, există și presiunea din partea crizei COVID-19. Tocmai de aceea avem speranța că împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul vom adopta aceste instrumente atât de necesare. Spatanova. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Fernando Show. You, Chair, and good morning. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, prezent în sală. Aș uh, face trei observații. Evident, că nu suntem chiar încântați de faptul că Serviciul European pentru Acțiune Externă nu a primit acele încujărări de care vorbeam noi în luna iulie, dar dacă vă uitați la situația pe care am cunoscut-o atunci când am făcut propunerea în 2018, mulți dintre colegi știu exact în ce situație mă aflam, atunci e clar că avem în continuare o, o sumă destul de rezonabilă pentru vecinătate și pentru zona subsahariană. Și cred că nu trebuie să fim chiar atât de întristați. Uitați-vă la uh, situația legată de pandemie, de COVID-19, de felul în care a afectat o lume întreagă. Cu siguranță ne putem aștepta în următorul CFM la o situație mai bună pentru politica externă. Un alt, o a doua observație din partea noastră. Vrem să vă felicităm, domnule președinte, precum și raportorii, uh, pentru că am avut o colaborare excelentă între ambele comisii, lucru care va fi ceva crucial nu numai pentru poziția Parlamentului și a negociorilor viitoare în domeniul bugetului, dar de asemenea și în negocierile cu Comisia pentru a avea o abordare integrată pe viitor și vom începe cât de curând aceste negocieri finale. Și în final, dar nu în cele din urmă, aș vrea să răspund la cele spuse de domnul Görens. E adevărat că există o propunere pentru un nou nume. Uh, la noi în comisie s-a propus Nichi. Uh, dar nu s-a acceptat acest lucru. L-aș ruga pe domnul uh, Gheorens dacă eventual ar putea să găsească un nou nume uh, pentru acest instrument, care deocamdată este NDICI, un nou nume mult mai scurt, care să fie mai ușor de folosit. And, uh, finally, I give the... Mulțumesc foarte mult! Și în final dau cuvântul domnului Savona din partea SAE. Afet, um, I'm just... Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că de-abia am aterizat la Bruxelles și am avut în trecut ocazia să conlucrez îndeaproape cu dumneavoastră. E clar că e vorba de o cooperare deosebit de importantă cu SAE. Aș dori să vă spun că, da, au fost pronunțate foarte multe cuvinte cheie, perioadă istorică, moment uh, de cumpănă. E adevărat că pachetul pe care l-am obținut pentru afaceri externe este deosebit de important și acesta va determina pe viitor uh, forța noastră în, uh, pe scena internațională. Regretăm și noi faptul că au existat reduceri masive comparativ cu propunerile făcute de către comisie. Acest lucru a fost deja menționat în această dimineață. E clar că nu s-au compensat aceste reduceri din fondul Next Generation EU și suntem îngrijorați și din cauza reducerilor din NDICI pentru că e vorba de 72% din fondurile de care dispune SAE. Uh, și pe noi ne îngrijorează uh, capacitatea de răspuns rapid din partea ICEI împreună cu CFSP, care ar putea să pericliteze oarecum capacitatea noastră de a răspunde rapid și eficient în situație de criză uh, din perspectiva afacerilor externe. Uh, însă apreciem îndeosebi uh, eforturile făcute de Parlamentul European pentru a obține niște suplimentări bugetare pentru aceste instrumente. În același timp, nu trebuie să ne uităm doar la cifre și să considerăm lucrurile doar din uh, perspectiva aceasta bugetară. E clar că vom avea acorduri care ne vor permite să menținem nivelul de ambiții. Cu toate acestea, ceea ce va fi necesar este să avem o împărțire pe categorie extrem de precisă, în așa fel încât să avem o intervenție geopolitică fiabilă și eficientă, așa cum a subliniat săptămâna trecută doamna von der Leyen, președinta Comisiei. Evident că ne dorim să acționăm rapid, să lansăm discuțiile în trilog și să vedem care sunt uh, sumele acordate propunere pentru uh, migrație. Noi suntem gata să colaborăm îndeaproape cu echipa de negociatori și suntem gata împreună cu Comisia să contribuim în mod activ la aceste viitoare negocieri. Mulțumesc! Thank you to all the free speakers. Mulțumesc celor trei intervenienți din partea Comisiei și din partea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Aș dori să știu dacă mai sunt și alți colegi în rândul deputaților, spre exemplu, care să dorească să intervină. Se pare că nu este cazul. Atunci putem încheia această dezbatere și aș dori să îmi exprim recunoștința cu speranța că obiectivele noastre vor fi recompensate în negocierile viitoare Uh, e vorba de acel Sontag Leder. Eu, poate că am putea să traducem asta printr-un fel de discurs așa, de duminică. Da, sau poate am putea spune că e un fel așa de discurs frumușel, uh, dar cam gol. Însă să știți că nu e așa. Încep și eu să obosesc când aud uh, discursurile frumoase ale liderilor din Europa, acele discursuri de duminică, care tot repetă că trebuie să consolidăm uh, dimensiunea externă a Uniunii Europene și luni dimineața, când vin la serviciu, nu mai au deciziile care ar susține acele discursuri de duminică. E o dezamăgire, într-adevăr, dar noi cred că putem face ceva și cred că prin comisia noastră, dincolo de latura uh, de, de apartenență la un grup politic, putem avea o latură transpartinică și în acest fel Parlamentul European să poată acționa și să poată obține fonduri suplimentare. Și poate că în Parlamentul European am putea să găsim acel acronim care să fie mai bun decât NDICI și cel care vine cu o idee luminoasă să știți că eu am să susțin din prima. Bun, haide să-i susținem până la capăt pe curajoșii noștri raportori și să luptăm pentru aceste fonduri și pentru uh, Uh, dreptul nostru de a avea o politică de afaceri externe mai bună pentru Uniunea Europeană. Acum vă mulțumesc foarte mult și vă propun să trecem la următorul punct, punctul 11, e vorba de consecințele COVID-19. Proiectul de raport va fi prezentat de doamna Hilde Vautmans, văd că este deja în sală, o salut. Uh, și având vedere criza provocată de această pandemie, așa cum am discutat de mai multe ori în uh, comisia noastră, a venit cu o nouă geodinamică la nivel politic, a schimbat uh, eșichierul internațional și e clar că e vorba de uh, provocări pentru politica noastră externă. Și fără a aștepta prea mult, aș dori să dau imediat cuvântul doamnei raportor Hilde Vautmas, tocmai pentru a-și prezenta raportul, după care vom avea posibilitatea să îl dezbatem, să analizăm ideile și am să dau apoi uh, cuvântul raportorilor din umbră. Hilde mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem la șase luni după izbucnirea crizei de coronavirus în Europa și în timp ce acest virus încă mai este în rândul nostru, în ultimele șase luni am văzut felul în care pandemia a schimbat cu totul jocul la nivel internațional. Europa trebuie să tragă învățăminte din această pandemie. Europa va trebui să se reformeze. Dacă vrem să facem față cu aceste noi dinamici geopolitice introduse de pandemie, Scopul acestui raport este, deci, unul dublu. Mai întâi, să identificăm aceste noi trenduri geopolitice pe care le-am constatat în, de-a lungul uh, pandemiei și apoi să analizăm care sunt reformele necesare în așa fel încât Europa să poată juca un rol de lider pe scena internațională, să protejeze interesele noastre și să promoveze valorile noastre. Și poate că ați văzut când ați citit raportul că în acest fel s-a structurat acest text. În același timp, pot să spun că pandemia a demonstrat neajunsurile care există în sistemul internațional și lipsa de încredere în instituții, care, iată, în mod clar au nevoie de reformă. E nevoie de leadership, având în vedere concurența la nivel geopolitic. Am constatat, de asemenea, că Uniunea Europeană depinde de actori terți în anumite sectoare strategice și De asemenea, am constatat imposibilitatea de a lupta în mod eficient împotriva fake news, a știrilor false. Noi în raport cerem o revizuire a strategiei uh, pentru 2020 în așa fel încât să vedem care sunt costurile care au uh, crescut enorm din cauza pandemiei. E clar că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de vârf de lance pentru a participa la această lume multilaterală în forma sa nouă ca urmare a pandemiei. Ne dorim ca toată acțiunea noastră externă să fie mai proactivă. Doamna Ursula von der Leyen a făcut exact același apel în discursul său referitor la starea Uniunii. Cerem o revizuire a fondurilor de securitate și apărare, de o spărire a capacității militare pentru a putea consolida acțiunea externă și mai multe operațiuni comune cu forțe internaționale pentru a lupta împotriva pandemiei. Având în vedere rolul important pe care l-a jucat recent, l-au jucat recent forțele uh, armate, e clar că aceste fonduri nu pot, nu au cum să fie reduse. Ne dorim de asemenea o modernizare a strategiilor de comunicare UE în așa fel încât acțiunea europeană să fie mult mai vizibilă și să avem un task force care să lupte împotriva dezinformării care vine din uh, China. Cerem de asemenea un sistem global de sancțiuni pentru a uh, Uh, sancționa încălcările uh, violente ale drepturilor omului. Ne dorim de asemenea discuții cu partenerii noștri din Sud cu, uh, și o legături mai consolidate cu partenerii din Africa. E clar că misiunile care au drept scop prevenirea conflictelor trebuie să fie consolidate. Tocmai de aceea cerem o adoptare rapidă a facilității europene pentru pace. Și în final, dar nu în cele din urmă, având în vedere că ne dorim să avansăm într-un proces de luare a deciziilor mult mai eficient important în contextul afacerilor externe, conferința viitorului Europei trebuie să fie lansată cât mai repede cu putință. Dragi colegi, implicațiile geopolitice ale COVID-19 nu trebuie să fie subestimate. Pentru a le face față, trebuie ca Europa să aibă poziții puternice și să fie în măsură să ia acțiuni rapide. Aceasta este contribuția raportului nostru. Acea Europa ne-o dorim și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Termenul limită pentru a depune amendamente este vineri, 25 septembrie, la ora 12, la prânz. Mulțumesc! Thank you, Hilde Mulțumim foarte mult, doamna Hilde Vatmans, pentru prezentarea acestui raport și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră, fiecare câte două minute și începem cu Mihail Galar din partea PPM. Yes, thank you very much, Hilde, for... Mulțumesc foarte mult, Hilda, pentru acest raport. Aș vrea să subliniez că susținem absolut tot ceea ce ai spus referitor la chestiunile militare și de securitate, sprijin de plin pentru asta și când vine vorba de consecințele COVID-19. Mă gândesc că această pandemie e un fel de catalizator pentru o schimbări geostrategice, o schimbare a echilibrului între puteri. Și e clar că această schimbare trebuie să fie oglindită uh, în capacitatea de răspuns a Uniunii Europene. E clar că e nevoie de soluții uh, într-o lume multilaterală și pentru asta e nevoie de cooperare a Uniunii Europene la nivel internațional, cooperarea cu SUA. De asemenea, trebuie să găsească o nouă formulă, o nouă strategie pentru a avea un adevărat dialog, dar nu numai, ci și cu alte țări. Pandemia reprezintă o, o șansă pentru China, pentru Rusia, pentru Iran, pentru a dezinforma, pentru a lansa fake news și aceste noi evoluții, de fapt, ar trebui să ne transforme uh, răspunsul, să fim mai determinați și mai hotărâți pentru a pune capăt acestui fenomen. Și răspunsul nostru în contextul coronavirus trebuie să uh, aibă o dimensiune geopolitică externă uh, care este din ce în ce mai evidentă și uh, în această regiune și sistemul în care, felul în care se iau deciziile pentru a face față provocărilor, gândiți-vă, noi trebuie să votăm cu o majoritate calificată, dar de multe ori e vorba de abuzuri și de încălcări ale drepturilor omului și pentru asta e nevoie imediat de un regim de sancțiuni. Deci trebuie o reformă în acest sens. Avem nevoie de instrumente adecvate, flexibile, care se poată fi mobilizate rapid, ori de câte ori chestiunea drepturilor omului intervine din nou și este pusă pe tapet. Iar, uh, evident, Uniunea Europeană trebuie să participe la eforturile Națiunilor Unite pentru a reduce foamea și pentru a ajuta toate acele regiuni care au fost grav afectate de COVID-19. Mulțumesc și din partea grupului socialiștilor și democraților, domnul Piedron. Please press speak button. Vă rugăm apăsați pe butonul speak. Can you hear me? Mă puteți auzi acum, da? Bun. Mulțumesc. Mulțumesc, David, că mi-ai dat cuvântul. Vreau mai întâi să o felicit pe Hilde Vautmans pentru munca excelentă și pentru aceste propuneri din raport. Eu cred că raportul demonstrează faptul că putem avea un mesaj puternic și anume că ne susținem valorile și că avem uh, ținte, scopuri pe termen lung. Evident, printre aceste scopuri, promovarea drepturilor omului, promovarea democrației, promovarea energiei curate, dreptul la apă potabilă, uh, nu le putem abandona acum aceste valori, mai ales acum uh, când ele sunt în pericol. Cu toții suntem de acord asupra faptului că e nevoie de o cooperare multilaterală, ceva care devine crucial, mai ales în context de pandemie COVID-19. E vorba de o provocare globală, evident. Toată lumea este de acord cu asta. Trebuie să găsim soluții globale pentru numărul din ce în ce mai mare al violențelor domestice împotriva femeilor. Și pentru asta e clar că soluția poate fi găsită doar la nivel global, iar Uniunea Europeană poate juca un rol de leadership în găsirea acestor soluții cu atât mai mult cu cât noi avem instrumente de protecție care deja au dat rezultate bune în diferite țări europene. De asemenea, foarte important este să găsim soluții față de campaniile de dezinformare, de fake news uh, în lumea întreagă, care ne pun în pericol în aceste vremuri dificile. De asemenea, aș dori să subliniez că multe regimuri politice au utiliza pandemia ca și cum ar fi fost o, o, o vorba de o luptă împotriva uh, drepturilor omului. Și Deocamdată încă nu s-a făcut nimic în acest domeniu, iar uh, în discursul doamnei von der Leyen lucrurile au fost uh, foarte clar exprimate. Vorbea de uh, relații cu Brazilia, cu Belarus, acolo unde drepturile omului sunt în pericol. Deci e clar că e nevoie de o abordare poate mai orizontală, mai cuprinzătoare, în așa fel încât nimeni din lumea întreagă să nu fie lăsat pe marginea drumului. Mulțumesc! For the ID group. Mulțumesc. Nu am nicio solicitare de intervenție de la grupul ID. No. Then we move on to the Greens. And Trecem la domnul Butihofer din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mă alătur colegilor care mulțumesc uh, autorului raportului. Foarte multe puncte pe care le susținem și aș vrea să insist îndeopște pe nevoia de a avea un mecanism mondial de sancțiuni pe criterii de nerespectare a drepturilor omului. Să avem acest mecanism imediat, în timpul președinției germane, nu mai târziu. Reforma politicii externe începe în propria casă și încă trebuie să creăm ceea ce se numește Weltpolitik Fähigkeit în germană, o, o majoritate calificată nu este singura modalitate de a avea o atitudine proactivă. Trebuie să fim pragmatici. Trebuie să rezistăm valului uh, naționalism și de tendințe autoritare, de încălcare a dreptului, a statului de drept și să menținem ordinea multilaterală încercând să avem o alianță mondială cu statele care gândesc uh, ca și noi și mă gândesc mai ales la <clears throat> marile democrații din lume și în sfârșit cred cu tărie că trebuie să investim în revitalizarea relației transatlantice bazându-ne pe valori uh, partajate și interese comune. Mulțumesc! Thank you, Mr. Bridgikofer. No request to speak from the... Mulțumesc, domnule Butikofer. Nu am nicio solicitare de intervenție din partea grupului ECR, dacă am fost uh, bine informat. Trecem la grupul GUE, doamna Belanueva. Villanueva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Uh, colegul meu, Giorgio, s-a ocupat de acest dosar, consecințele COVID asupra politicii externe, nu a putut să se asiste la această ședință. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru comentarii și de asemenea vreau să confirm că am lucrat în mod constructiv ca să ne ocupăm de acest subiect foarte important. Pandemia a arătat punctele noastre slabe și are consecințe economice, sociale, politice și geopolitice care ne afectează și vor afecta în continuare aspecte cheie din politica externă europeană. Uh, noi uh, și alți actori internaționali trebuie să apere viitorul ordinii multilaterale. Și de asemenea trebuie să sprijinim politica de dezvoltare. Vedem cum se folosesc știrile false, dezinformarea, uh, concurența pentru vaccin și tratamente, Uh, pentru a răspunde la aceste probleme, pentru a avea o atitudine ambițioasă și constructivă, este important să renoim încrederea noastră în implicarea, în politica de dezvoltare și în solidaritate. Uh, împreună cu grupul meu vom depune niște amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Așa se încheie uh, sesiunea uh, intervențiilor raportorilor din umbră, deci în cea de-a doua sesiune de intervenții și îi dau cuvântul lui Andreea Bosco de la PPE, un minut și jumătate. I beg your pardon? Please press the speak button, Mr. Boxer. Is it fine now? Yes. Yeah. Uh, I will switch uh, to Hungarian. să vorbesc în maghiară. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportar pentru acest text foarte echilibrat. Sunt de acord cu majoritatea ideilor exprimate, dar uh, pe unele nu le pot accepta și eu cred că este foarte important să afirmăm că această epidemie a creat o nouă ordine mondială și în această nouă ordine mondială este foarte important ca Uniunea Europeană să uh, își revizească rolul care îi revine și să aibă un rol mai uh, uh, hotărât. Trebuie să ne menținem vechile alianțe, dar să creăm și alianțe noi. Printre altele, este important să spunem că Uniunea Europeană nu va putea să fie puternică decât uh, dacă statele membre uh, au o poziție solidă. Și atunci sunt de acord cu faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie mai solidă pe plan intern, ca apoi să poată să desfășoare o politică externă uh, demnă de acest nume și care să apere interesele și drepturile. Aș vrea să evidențiez um, un aspect – parteneriatul cu țările din Est și cele din Sud. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre aceste parteneriate și am să prezint amendamente în această ordine de idei. Eu cred că relațiile noastre cu vecinii cei mai apropiați sunt deosebit de importante. Un alt uh, punct care merită subliniat, Uniunea Europeană trebuie să ofere un ajutor sectorial și rapid țărilor care au nevoie de el. În ceea ce privește țările care fac parte din parteneriatul estic, vedem că situația evoluează rapid în Ucraina, în Georgia, unde au loc alegeri legislative și apoi uh, alegeri uh, prezidențiale în Republica Moldova, deci trebuie să Vedem care va fi rezultatul acestor alegeri uh, și dacă situația uh, de um, epidemie nu va uh, favoriza încălcarea regulilor și a drepturilor, pentru că atunci vor exista consecințe asupra relațiilor noastre cu aceste țări pe viitor. Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând aș dori să mulțumesc pentru eforturile depuse de doamna raportor. Cred că propunerea aceasta de raport um, reflectează foarte bine consecințele pandemiei asupra geopolitice globale și asupra relațiilor externe și propune o foaie de parcurs pentru Uniunea Europeană uh, Uh, face trimitere la rolul pe care trebuie să joace Uniunea Europeană și la competențele acesteia și la schimbările care au intervenit pe plan internațional, mai ales vis-a-vis -vis de China sau față de Statele Unite. Aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, Trebuie să fim capabili să ne gândim cum să apărăm ordinea mondială multilaterală și cum să o facem dacă nu mai avem organizații multinaționale um, uh, funcționale. În ultimele luni am văzut foarte clar cum uh, aceste organizații um, internaționale, că e vorba despre OMS sau despre ONU, nu au fost uh, în stare să dea răspunsuri uh, solide și um, eficace la această criză. La fel s-a întâmplat și cu G7. Organizația Mondială a Sănătății a dovedit slăbiciunile și Organizația Mondială a Comerțului nu a fost în stare să pună uh, piciorul în prag și să facă ordine în cazul tuturor conflictelor uh, comerciale care au uh, apărut. Deci e bine să ai relații internaționale dintr-un punct de vedere multilateral, dar uh, dacă organizațiile internaționale nu mai funcționează, cum să o facem? Eu cred că uh, multilateralismul este o metodă de lucru, nu este singura modalitate de a lucra. Este nevoie să de cooperare și dialog. În al doilea rând, aș vrea da, știu că uh, avem un număr limitat de cuvinte în aceste proiecte de raport, dar ar fi bine dacă pe agenda de politică externă post-pandemie să vorbim despre o strategie pentru America de Sud. Se vorbește despre Africa și sunt de acord, dar este clar că trebuie să ne gândim Uh, nu doar la conflictele din zonele cele mai uh, apropiate geografic vorbind, dar să nu uităm că avem 8 milioane de cazuri confirmate în America de Sud și 10 dintre țările cu numărul cel mai mare de persoane contaminate se află în America de Sud. O mare parte din uh, competența acestor actori puternici din emisfera nord ar trebui, de fapt, să își desfășoare relațiile în contact cu țările din emisfera sud. Vedem ce s-a întâmplat cu SUA și uh, um, um cum s-au tensionat relațiile cu China. Ar trebui să fie la fel și în cazul relațiilor noastre cu America de Sud. Să vedem cum putem să-i ajutăm, ajutor uh, în domeniul sănătății, uh, dar poate cel mai bine ar fi să avem o alianță strategică pe mai multe domenii. Mulțumesc, domnule Lopez. Catalin C. din partea grupului Renew, vă rog. Thank you very much, dear colleague. Vă mulțumesc, dragi colegi, uh, și mulțumesc uh, colegei uh, pentru acest raport excelent. Cred că acum COVID-19 a transformat felul în care vedeam ordinea mondială. Reacția Uniunii Europene este mai mult decât actuală este o lume periculoasă, cetățenii au nevoie de protecție și nu mai cred acum că SUA, uh, Statele Unite ale Americii, mă scuzați, este um, singura putere care poate să-i protejeze. Uh, eu cred că avem cu toții nevoie să um, punem mărul la treabă, să um, reacționăm uh, împreună la consecințele acestei crize. Pentru mine, suveranitatea strategică a Europei înseamnă să poată să-și controleze uh, aprovizionarea cu produse sensibile, ca de exemplu medicamente, aprovizionarea în uh, um, combustibil. Foarte mulți cetățeni europeni se tem că la un moment dat unii parteneri uh, ar putea să uh, uh, ne dicteze voința lor pentru că sunt mai înarmați decât noi. Așa ceva nu mai putem să acceptăm. Securitatea este foarte importantă, este un obiectiv global și eu sper că Parlamentul va juca un rol important în a apăra această idee. Suveranitatea strategică a Europei mai înseamnă că trebuie să jucăm un rol de lider mai pregnant în organizații precum OMS cum a spus și antevorbitorul, uh, uh, OMS are uh, avantajele sale, dar dacă unii se retrag, asta nu înseamnă că renunțăm la tot, trebuie să facem reforme și noi atunci să ne asumăm rolul de lider, pentru că cetățenii noștri așteaptă linii de directoare și sfaturi din partea OMS. Nu putem să acceptăm că uh, această organizație să fie lăsată fără mijloace, să ne mărim noi atunci contribuția financiare la uh, OMS, este un buget uh, chiar atât de mare. Deci dacă Statele Unite se retrag de undeva, asta nu înseamnă că totul dispare. Deci, haideți să jucăm noi atunci rolul de lider și să consolidăm ordinea multilaterală mondială. Mulțumesc! Thank you, Catalin. Mulțumesc, Catalințe. Hanna Neumann din partea verzilor are acum cuvântul. Good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi! Întâi vreau să-i mulțumesc doamnei Vautman pentru acest proiect de raport, care este deja destul de cuprinzător. Totuși sunt convinsă că toți colegii din grupurile politice își vor trimite propriile sugestii pentru că acest raport să fie și mai complet. Eu aș vrea să vorbesc despre acele aspecte pe care și alți colegi le-au menționat, mai ales situația drepturilor omului care s-a înrăutățit, uh, s-a înrăutățit în timpul crizei de COVID. Am constatat că au existat atât de multe restricționări a drepturilor și mai ales a dreptului de a călătorie, a dreptului de a um, munci, uh, dreptul la uh, libera exprimare și guvernele au justificat aceste restricții din cauza epidemiei, pentru că așa credeau ei că se putea lupta împotriva urgenței sanitare. Însă, chiar dacă unele restricții, precum uh, uh dreptul de a, um, protesta sau de a se reuni în număr mare, pot să fie justificate de uh, pandemie, alte drepturi nu pot să fie explicate, ca de exemplu în Turcia, unde s-au interzis și întâlnirile online din uh, motive de pandemie. Există și alte restricții uh, menținute, interdicția de a călători sau de a organiza misiuni de observare a alegerilor și uh, subcomisia de dezvoltare uh, a denunțat toate aceste restricții față de drepturile omului, care, cum spuneam, sunt menținute în mod abusiv cu pretextul pandemiei. Eu cred că în politica noastră externă trebuie să ne asigurăm că toate uh, restricțiile care încă sunt în, în vigoare să fie proporționate cu nevoile justificate de pandemie, dar în același timp, în timp, momentul în care epidemia uh, um, se termină și aceste restricții să fie ridicate. A fost pentru prima oară când o asemenea epidemie um, a uh, însemnat o restricționare masivă a drepturilor și a libertăților și s-a întâmplat pe scară mondială. Este o uh, premieră și sper să ne servească de lecție pe viitor și să nu fie doar un precedent care va justifica și pe viitor alte asemenea restricții. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim, doamna Neumann. În numele neafiliaților îi dau cuvântul lui Martin Genceși. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur colegilor care mulțumește doamnei Vautman pentru acest raport uh, bun și echilibrat. Și de asemenea, aș vrea să menționez aspectele cu care pot să fiu de acord, de exemplu, să avem o politică de securitate și de apărare uh, mai bine pusă la punct, uh, să avem un cloud uh, în Uniunea Europeană. Întrebarea mea este cum vom putea să realizăm aceste obiective orice fel de sugestii de a trece de la votul unanimitate în, la votul majoritar în instituțiile UE ar putea să fie o portiță de ieșire, însă tare mie că pe viitor se va ajunge la alienarea și disprețuirea rolului anumitor state membre și la o dezintegrare a Uniunii Europene. Aș dori să insist pe un punct care a mai fost menționat aici și anume că ordinea internă a UE ar trebui mai întâi să fie um, solidă înainte de a avea o politică externă mai um, cuprinzătoare și mai integră. Poate Uniunea Europeană să devină uh, importantă pe plan geopolitic dacă vorbește cu 27 de voci diferite și are 27 de atitudini diferite pe plan extern? O cale de a uh, întări rolul pe care UE îl joacă pe plan extern ar fi să punem în aplicare Uh, mai multe măsuri, ca de exemplu să avem o, um, un canal de um, televiziune la nivel european care să transmită um, ideologia europeană și să transmită pozițiile europene într-un mod obiectiv și modern. Mulțumesc, Martin Gengă, și mai am o solicitare de intervenție din partea grupului Renew, Cleman Crășel. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Clemen Groșeli. Mă bucur să, că avem acest raport. Consecințele epidemiei de COVID au fost majore și nu cu toate predictibile. Vedem care sunt așteptările din partea Consiliului European în ceea ce privește și uh, CFM-ul și fondul de urgență. Unele statele membre cred că vor putea să controleze toate consecințele pe plan național. Eu nu le împărtășesc optimismul. Trebuie să avem o politică externă și de securitate mai coerentă și o politică de apărare mai coerentă ca să putem să facem față tuturor uh, consecințelor din uh, perioada post-COVID. Avem nevoie și de cadre naționale mai stricte pentru că cum să ne definim poziția în lumea post-COVID, fără să ne gândim la bunăstarea cetățenilor europeni. Să nu uităm că ceilalți uh, parteneri internaționali își urmăresc obiectivele fără niciun fel de uh, scrupul. Și de aceea avem nevoie de o politică externă mai unită și la unison ca să facem fața provocărilor uh, de care se vor lovi cetățenii europeni în următorii ani. Clement Groschel. Mulțumesc, domnule uh, Groschel. Mai sunt alte solicitări de intervenție pe acest subiect? Nu e cazul. Atunci dau cuvântul reprezentanților de la Serviciul European de Acțiune Externă Thank you. We welcome uh, the draft report. Mulțumesc. Uh, salutăm uh, proiectul de raport al doamnei Vautmans capturează clar consecințele pentru politica externă ale COVID. Doamna raportor uh, a spus deja că tendințele și provocările geopolitice sunt accelerate cumva de pandemie dar situația este vol- volatilă, se schimbă permanent și tocmai de aceea uh, vreau să comentez uh, la rândul meu faptul că, iată, în raport nu se vorbește prea mult despre competiția uh, dintre SUA, SUA și China. După aceea, ordinea multilaterală, care, iată, este subminată, în al treilea rând avem nevoie de lanțuri de distribuție sigure, uh, de asemenea, în al patrulea rând, se pune problema uh, volatilității vecinătății imediate ale Europei. Iar în, același, uh, în al cincilea rând avem uh, principiile, valorile europene care se confruntă cu autoritarismul. În momentul de față vor fi definiți perdanții și câștigătorii viitorului. Și dați-mi voie să subliniez două lucruri în primul și în primul rând, provocarea cu care se confruntă democrația noastră. Lumea a luat uh, măsuri de urgență și în acest context mă tem că unele state ar putea prof- profita, dacă n-au făcut-o deja, uh, de situație pentru a încălca drepturile cetățenilor. În al doilea rând, inegalitățile. Sistemele uh, sanitare inegale, protecția socială inegală, degradarea uh, mediului înconjurător, uh, discriminarea ras, uh, rasială, etc. Suntem cu toții conștienți de aceste probleme și acestea, din păcate, sunt din ce în ce mai pregnante. În raport se vorbește despre rolul de lider al Uniunii Europene în, context în contextul pandemiei. Noi cred că am venit cu un răspuns rapid uh, Uh, pe termen uh, mediu și lung. Am văzut care a fost uh, acțiunea Uniunii Europene în ceea ce privește vaccinul, în ceea ce privește atragerea de fonduri pentru măsurile de, de securitate, etc. Deci, iată, cred că toate aceste acțiuni demarate deja arată cât se poate declar că Uniunea Europeană este o putere. Noi ne-am, ne-am dat, am dat dovadă de valoare în contextul acesta deosebit de dificil. Uh, am reușit să atragem uh, actorii uh, la oaltă pentru a ne asigura că măsurile luate sunt luate rapid și că este vorba despre măsurile necesare după aceea uh, ne dăm seama că această criză ne permite să testăm uh, limitele uh, solidarității și soliditatea sistemului multilateral. E clar că atât solidaritatea cât și mult multilateralismul trebuie să fie ambiții ale noastre și, din păcate, nu putem niciodată sta liniștiți că ambele deziderate sunt atinse. Raportul vorbește despre necesitatea de a lupta pentru uh, garantarea rolului de lider în uh, contextul internațional al Uniunii Europene. Sunt întru totul uh, de acord cu aceste cuvinte. Am discutat despre instrumentul global, care, iată, se va transforma în realitate și cred că instrumentul acesta ne va putea ajuta să avem o cooperare europeană mult mai strategică, mult mai flexibilă și mult mai eficientă pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei dorește să intervine? Da, domnule Șor. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea sa. Suntem uh, în mare de acord. Nu vreau să repet lucrurile deja menționate de către uh, Michele de la SAE, care cred că a spus lucrurilor pe nume. Uh, Aș avea însă două subiecte de menționat. În primul și în primul rând, activitatea pe care o facem alături de ONU, dar și uh, FMI, uh, Banca Mondială și G20 în ceea ce privește relansarea. Relansarea va fi absolut esențială. Doamna von der Leyen uh, a spus de curând la ONU că Uh, peste 30 de ani copiii noștri vor continua să plătească datoriile pe care va trebui să le acumulăm în momentul de față pentru a ne relasa economia. Și probabil copiii noștri ne vor uh, felicita sau ne vor acuza pentru deciziile pe care le-am luat în uh, ceea ce privește finanțarea acum. Lucrul acesta este foarte important. Uh, pentru că dacă vrem să uh, reclădim uh, pe bazele din trecut, în condițiile în care știm că aceste baze nu sunt durabile, sau, cum a spus doamna von der Leyen în fața Parlamentului European, decidem uh, mai degrabă să investim în domenii verzi, să investim în domeniul digital, ei bine, genul acesta de decizii trebuie să se ia nu doar pe plan intern, ci și pe plan extern. Uh, uh, uh, și în ceea ce privește și în ceea ce privește situația externă, deciziile pe care le luăm la nivel intern sunt absolut esențiale. Toate cuvintele, bineînțeles, trebuie să se transforme în fapte. Și iată, avem echipa Europa, Uh, echipa Europa care trebuie să fie mai unită ca niciodată. Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să ceară împreună genul acesta de politici, să ceară înverzire, să ceară tranziție, uh, tranziție uh, digitală, dar să lupte și împotriva să ceară împreună combaterea inegalității. Pentru că e clar, criza aceasta ne arată cât se poate de clar cât de mari sunt inegalitățile. Uh, iar pentru a depăși inegalitățile, uh, domeniul uh, digital este absolut esențial, pentru că, iată, uh, chiar și astăzi, digitalul ne ajută să discutăm între noi și să luăm decizii politice importante. Ei bine, digitalul este important nu doar pentru domeniul politic, ci și pentru celelalte teme. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Shore! Atunci îi dau cuvântul din nou uh, doamnei Hilde Vautmans. Vreți să comentați câte ceva? Uh, sau să comentați cele auzite? Uh, mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Mă bucur să m-a bucurat să aud susținerea de care se bucură raportul meu. Sper din tot sufletul însă să păstrăm în continuare accentul pus în acest raport. Un, un colegi vorbeau despre abuzul împotriva copiilor, uh, care a luat amploare în timpul pandemiei. Da, într-adevăr, a luat uh, amploare, dar trebuie să ne concentrăm pe politica externă, pentru că noi suntem Comisia AFET. Dacă am face un raport uh, asupra tuturor lucrurilor care au fost schimbate la nivel mondial din pricina COVID, atunci n-am mai ajunge nicăieri. Trebuie uh, să ne rezumăm la subiectele care țin de Comisia noastră, să, să avem un raport țintit. Uh, după aceea au existat colegi care spuneau că trebuie să uh, vorbim mai mult despre regimurile autoritare din uh, Uniunea Europeană, din Europa, care au, s-au folosit de pandemie pentru a uh, călca în picioare drepturile omului. Da, într-adevăr, trebuie să punem mai mult accent pe subiectul acesta în raportul nostru. Vă invit să veniți cu amende, amende, amendamente succinte și Uh, de calitate care vor ajuta uh, îmbunătățirea la îmbunătățirea raportului și mai apoi sper că raportul nostru va fi luat în seamă de celelalte instituții. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vautmans, mulțumim, stimați colegi, pentru discuția aceasta foarte interesantă. Suntem, suntem cu toții de acord că COVID-19 a stimulat o serie de tendințe la, nivelul, uh, la nivel internațional tendințe care vor avea un impact asupra politicii noastre externe. Iată, raportul acesta ne oferă o ocazia de a veni cu idei menite a ghida pe viitor Uniunea Europeană. 25 septembrie, ora 12, data finală pentru depunerea amendamentelor. Vom vota în comisie raportul pe data de 26 octombrie. Sesiunea acum se suspendă. Ne vom reîntâlni la 13.45, când vom discuta despre situația din Belarus. Ne revedem la două fără un sfert. Și probabil unii dintre dumneavoastră veți participa la demonstrația din fața Parlamentului European care va avea loc la prânz.